Parlament zu Beginn der nächsten Tagung zur Genehmigung vorgelegt. Procesul verbal al ședinței va fi prezentat cu ocazia următoarei ședințe plenare a Parlamentului și dacă nu vor exista obiecții, atunci vom transmite acest uh, proces verbal spre semnare.